Uh, Anneminet Sutenbruck. Doamna Votmans înlocuiește pe doamna Utenbruck și doamna Van Bossuit înlocuiește pe domnul Ide. Conform cu articolul 7 al uh, paragraful 1 și în temeiul articolului 4 aliniatul 1 din regulament, Parlamentul ia act de alegerea noilor membri, care cărora un călduros bun